Chers collègues, hier en fin de journée, la Tunisie a été une nouvelle fois endeuillée par un attentat. Dragi colegi, ieri a fost lovită Tunisia uh, de către un atentat terorist în capitală și 14 membri ai gărzii prezidențiale au fost victime. Instituția noastră condamnă în modul cel mai ferm acest atac terorist și este alături de poporul tunisian și de autoritățile tunisiene. Gândurile noastre și solidaritatea noastră merg și către familiile victimelor. În mai puțin de două săptămâni, dragi colegi, teroriștii au lovit la Beirut, la Paris, la Bamako și uh, din nou în Tunisia și de fiecare dată suntem uimiți de această moarte terorismul fără frontiere care ne arată încă o dată că suntem cu toții afectați de această luptă. O luptă care va fi lungă, dar o vom duce cu hotărâre, respectând uh, fundamentul democrației noastre. E nevoie de o cooperare întărită cu alieții, aliații noștri și cu partenerii noștri. Vă mulțumesc! pe primul punct de pe ordinea de zi avem declarații ale Comisiei și Consiliului pe marginea atacurilor teroriste de la Paris și dau cuvântul în primul rând președintelui Consiliului, domnul Nicolae.